antreprenoriatul tinerilor în domeniul educației și formării. Vă rog frumos, domnul raportor, patru minute. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane komisaři. Mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, vreau să vă fac prezentarea acestui raport despre promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare. Foarte mulți colegi m-au ajutat uh, cu acest raport și am ajuns la niște concluzii foarte clare. Antreprenoriatul poate să fie predat și poate să fie învățat, poate să fie deprins, spiritul antreprenorial. S-au depus 225 de amendamente la raportul meu, ceea ce este o dovadă clară a interesului colegilor pentru acest subiect. Și vreau să mulțumesc colegilor din toate grupurile politice pentru că uh, și-au manifestat interesul față de acest raport. Trebuie să găsim răspunsuri pe termen lung la ratele ridicate ale șomajului în rândul tinerilor. Și, în mod frecvent, noi spunem că trebuie să sprijinim spiritul de antreprenoriat în rândul tinerilor, însă parcă lăsăm dezbaterea în mâinile specialiștilor, ori avem nevoie de niște inițiative concrete. Pentru că antreprenoriatul are și o dimensiune socială, pentru că poate să creeze locuri de muncă, dar uh, avem nevoie și de modificarea um, modelelor educaționale, fie ele formale sau informale. Trebuie să predăm uh, competențe în domeniul uh, afacerilor de la vârsta cea mai fragedă acestor tineri, pentru că numai dacă îi formăm uh, vom avea um, succes, iar spiritul antreprenorial și cunoștințele aferente ar trebui să facă parte din aceste competențe cultivate pe parcursul întregii vieți. Pentru că um, e nevoie și de cunoștințe în ce privește uh, finanțarea, este nevoie și de o adevărată alfabetizare în domeniul spiritului antreprenorial. Trebuie să avem date uh, cât se poate declare. Comisia poate să uh, acorde sprijin uh, um, educării și formării, continuând finanțarea pentru programe precum Erasmus Plus și finanțând și alte programe de educare obligatorie. Ar trebui să existe o finanțare garantată după 2016 în acest domeniu și acest lucru ar trebui să fie garantat și de procedura semestrului european iar după 2017 ar trebui să se facă raportări în ce privește cele mai bune practici din acest domeniu. Eu sper că această rezoluție va putea să uh, fie de folos tinerilor, tuturor celor care ar dori să creeze o întreprindere undeva în Uniunea Europeană. Parlamentul European ei sprijine și vreau să dau exemple de măsuri care pot să fie utile, de exemplu, pentru uh, a acorda consultanță gratuită um, întreprinderilor care um, sunt uh, novatoare sau care uh, sunt complet noi. Putem să finanțăm uh, întreprinderile create de tineri și din uh, inițiativa pentru tineret sau din uh, Small Business Act. Și profesorii joacă un rol cheie și de aceea facem apel la statele membre să uh, îmbunătățească mai mult formarea profesorilor. Noi știm că dacă sprijinim antreprenoriatul în rândul tinerilor, uh, vom face o acțiune foarte utilă și de aceea sper că un, progres, un raport uh, care evaluează progresele efectuate în acest domeniu ne va fi trimis uh, uh, într-un timp nu prea lung de către comisie. Vrem să avem locuri de muncă de mai bună calitate, locuri de muncă durabile și spiritul de întreprindere în tinerilor este unul dintre uh, răspunsurile pe care le căutăm. Mulțumesc încă o dată colegilor pentru colaborare. Thank you. Now for, for one minute, please. Mulțumesc. Acum pentru un minut, domnul Venta. pani przewodnicząca! panie komisarzu! gratuluję pani poseł doamnă președinte vreau să i mulțumesc uh, raportoarei. A vorbit despre o temă esențială și anume ocuparea tinerilor. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui subiect. Economia socială și sprijinul acordat economiei sociale sunt esențiale, în special pentru tineri. Astfel de companii nu duc doar la creșterea economică, ci, în plus, contribuie la dezvoltarea societății. Tinerii vor ca munca lor să nu fie doar uh, izvorâtă din pasiune, ci să mai aducă și profit. Uh, Tocmai de aceea e important uh, să venim cu propuneri uh, de vocaționale și uh, programe de formare pentru tineri. Mulțumim, doamna Costa. Un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face plăcere să constat că și domnul comisar este prezent. Doamna Raportorul a făcut o muncă excelentă, toată lumea a colaborat bine pe marginea acestui raport și mereu spunem că avem nevoie de mai multă inovare, de mai multe întreprinderi în Europa, de mai multă creativitate și pentru IMM-uri și acest lucru nu poate să fie obținut decât dacă orientăm mai bine programele educaționale, dacă există o um, corespondență, dacă există un bun echilibru între cerere și ofertă în ce privește nevoile pieței și uh, sectorul educațional. Dacă uh, unul, un tânăr din doi cu vârsta sub 25 de ani este în șomaj și îi pui întrebarea, o să-ți spună că ar dori să creeze o întreprindere, însă nu este ușor pentru că nu au cu toții competențele uh, suficiente. E vorba despre competențe transversale, nu doar legate de crearea afacerii în sine, ci și uh, de, uh, um, alte, din alte sectoare. De aceea trebuie să există o alianță mai puternică între, cum spuneam, sistemul educațional și uh, întreprinzători. Mulțumesc, domnul Hatman. Un minut acum. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, w zeszłym roku zorganizowałem w Lublinie. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Anul trecut, la Lublin, am organizat o conferință uh, în care, la care am invitat tineri pe care încercam să-i încurajez să-și înființeze o proprie companie. După discuții portate cu tinerii, am ajuns la concluzia că marele obstacol cu care se confruntă este reprezentat nu de lipsa de idei sau lipsa de inițiativă, ci uh, Marele obstacol este reprezentat de lipsa de bani sau de imposibilitatea de pășirii sau găsirii banilor uh, necesari. Tocmai de aceea avem nevoie de o uh, campanie de informare. Trebuie să le arătăm tinerilor cum anume pot, fi, pot folosi fondurile europene și asta pentru a-și înființa propriile companii. Domnul Arnett. Mulțumesc. În acest uh, raport uh, apar niște provocări care sunt comune tuturor statelor membre și altele care sunt uh, specifice. Aș vrea puțin despre ce se întâmplă în Regatul Unit. Noi avem o educație de înaltă calitate, însă poate că nu educăm cum trebuie să educăm? Insistăm prea mult pe universitate, pe mersul la facultate, când de fapt nu sunt atâtea lucruri de muncă la acest nivel. Ar trebui să facem exact pe dos, ar trebui să promovăm antreprenoriatul, să, provocăm, să promovăm competențele care să educă pe oameni în direcția opusă, care este mai productivă. Și nu trebuie, bineînțeles, spune Comisia, să se împiedice uh, Um, libera circulație a lucrătorilor, însă bineînțeles că asta nu trebuie să-i împiedice nici pe cei de acasă să poată să aibă acces la locurile de muncă disponibile. Mulțumesc, doamna Arnova. President. Doamnă președinte, la fiecare trei cuvinte din acest raport se menționează educația. Din toate uh, punctele de vedere, educația este vitală în toate etapele vieții. Educația de bază trebuie să hrănească și să uh, cultive aceste uh, competențe pentru tineri. De asemenea, Alfabetizarea digitală este foarte importantă și un al treilea cuvânt cheie este uh, mediul de afaceri, pentru că tinerii pot să profite foarte mult de pe urma perioadelor pe care le pot petrece în um, companii ca să câștige experiență. Ar trebui să existe acest parteneriat, cum spuneam, între afaceri și educație și să uh, promovăm spiritul de întreprindere. Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul domnului comisar Navracici um, ca să răspundă. Thank you, Madam Speaker. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Dați-mi mai întâi de toate voie să-i mulțumesc raportoarei pentru acest raport excelent care conține o serie de propuneri cât se poate de concrete uh, referitoare la un subiect din ce în ce mai relevant. Nu e prima dată când Parlamentul European discută acest subiect. Cred uh, deja că dezbaterea a ajuns la o maturitate care va permite progresul pe viitor. Nu ne mai întrebăm dacă antreprenoriatul poate fi predat sau nu. Nu ne mai întrebăm dacă sala de clase e locul propice sau nu. Nu, întrebările sunt uh, depășite și acum trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea uh, gradului de promovare a antreprenoriatului uh, în institutele de învățământ. În raport se spune că învățarea antreprenoriatului nu constă doar în învățarea regulilor cu privire la înființarea unei companii. Nu, uh, este vorba aici despre aducerea aproape a educației de, antrepren- de întreprinderi și de promovarea unor valori precum uh, angajamentul, reziliența, responsabilitatea, capacitatea de a învăța din greșeli, etc., uh, etc. În continuare, șomajul în rândul tinerilor este inacceptabil de ridicat în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, predarea antreprenoriatului este în mod evident o parte a soluției pe care o putem pune în aplicare. Trebuie să vorbesc și despre dimensiunea socială a antreprenoriatului. Uh, Antreprenoriatul nu este doar uh, uh, pentru câțiva, pentru cei bine calificați. Nu, este o armă care poate ajuta la combaterea exclusiunii sociale. Spuneam deja că nu e pentru prima dată când vorbim despre acest subiect. Trebuie să recunoaștem că multe s-au făcut deja în acest sens în ultimii ani. Lucrul acesta este reflectat cât se poate declar în uh, concluziile Consiliului din 12 decembrie 2014 cu privire la antreprenoriat și educație. Comisia, de asemenea, a pus în aplicare o serie de politici care își uh, doresc să sprijine și să promoveze spiritul antreprenorial în uh, școli și, de asemenea, Uh, învățarea pe întreaga durată a vieții. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple. Primul rând, Institutul European de Inve- uh, uh, cu privire la inovație și tehnologii, care practic include acest subiecte în programa școlară la nivel european. Uh, Există, de asemenea, rețele ale uh, cercetătorilor care încearcă, practic, să transmită inovatorilor, uh, antreprenorilor ideile pe care le-au acumulat ca urmare a cercetărilor lor. Aceste rețele există deja. La viitor, Uniunea Europeană și Comisia Europeană va încerca de asemenea să sprijine și alte inițiative, precum cea lansată de UE împreună cu OCDE în 2013, o inițiativă care încerca să sprijină instituțiile cât, ă, cele mai inovatoare. În momentul de față există 500 de instituții de universități europene care folosesc uh, criteriile stabilite de Uniunea Europeană împreună cu OCDE și numărul acestora crește. 55.000 de de studenți au beneficiat de stagii de pregătire în 2013 în companii datorită EU, uh, Erasmus+. De asemenea, Comisia Europeană sprijină legăturile directe între instituțiile de învățământ superior și companii. De asemenea, știți oare că în cinci state membre s-au uh, pus în aplicare proiecte de creare a unor mici întreprinderi. Um, opresc aici numerarea celor deja făcute de către Comisia Europeană, dar vreau să vă rămână în minte faptul că Uniunea Europeană și Comisia Europeană încearcă să, propunere, să, să promoveze antreprenoriatul și predarea acestuia în întreaga Uniunea Europeană. Și în acest sens, bineînțeles, ne dăm și noi seama că alfabetizarea digitală este absolut esențială. Trebuie să găsim uh, măsuri care să ne permită să folosim cel mai bine aceste măsuri în beneficiul tinerilor europeni. În al doilea rând, uh, trebuie să recunoaștem uh, abilitățile antreprenoriale, trebuie să putem să le controlăm și evaluăm la nivel european și să permitem mobilitatea. Există proiecte pilot, dar trebuie să, mai întâi de toate, să ne asigurăm că uh, abilitățile antreprenoriale sunt din ce în ce mai recunoscute în programele școlare din, din ce în ce mai multe state membre. Simați, membrii ai Parlamentului European, cred că suntem pe calea cea bună. Comisia sprijină modificarea programelor uh, școlare în sensul acomodării acestui uh, spirit antreprenorial, dar ne dăm seama că multe mai trebuie să fie făcute. Trebuie să, fun- să, să cimentăm și o vom face uh, toate cele făcute uh, până în momentul de față și în anii care vor să vii în anii ce vor să vie. ONG-urile sunt absolut esențiale în acest sens și nu putem decât să salutăm rolul important pe care aceste ONG-uri le au în acest domeniu. Vă mulțumesc! domnule comisar